Bine, bună seara tutti. Bine, bine ați revenit. Suntem gata să procedem la vot. Primul raport pe care îl vom vota, da, văd că și alți colegi intră în sală și iau loc. dicevamo che il dossier che verrà al voto Spuneam că avem două rapoarte de votat și vom începe cu instituirea sistemului european de supraveghere a frontierelor. Raportor, domnul Ian Mulder. Înainte de a începe votul, doream să vă spun că Amendamentul 174 a fost retras. Și există o greșeală în lista de vot în ce privește considerentul 7. Amendamentele 78 și 79 sunt indicate ca fiind identice, dar nu așa stau lucrurile. Întâi trebuie să votăm amendamentul 78. Și dacă acesta nu va fi adoptat, vom vota apoi 79 și apoi 77. Dar uh, vom vedea în momentul în care vom ajunge la cele amendamente. Domnul raportor mai dorește să adauge ceva? Nu. Raportorul nu mai dorește să spună nimic. Ca atare, începem votul. Dacă suntem cu toții gata și atenți, așteptăm ca și colega Borsellino să ia loc și să fim cu toții gata. Primul amendament, numărul 49. Deci începem votul. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Compromisul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Nu funcționează la mine?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 abțineri, aceeași majoritate, dar putem să verificăm, vă rog, verificăm electronic compromisul numărul 2. L'emendamento è passato di compromesso. Il voto è chiuso, 49 contro 47 a fost adoptat compromisul. Deci amendamentele de la 25 la 22 se consideră ca fiind adoptate. Amendamentul 86 acum. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 87. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Compromisul numărul 3, spune domnul președinte. Se adoptă compromisul numărul 3. Amendamentul numărul 90. Cine este pentru? Numărul 90. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? A fost respins. Numărul 8 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Aceeași majoritate a fost adoptată. Compromisul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 94. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul numărul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Numărul 95. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 96. Cine este pentru? Împotrivă. Aceeași majoritate, amendamentul a fost adoptat. Compromisul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Compromisul a fost adoptat. 101. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 103. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 102. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. 104. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, se respinge. 105 și bugete 11 împreună. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 106. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 110. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 111. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Bugete 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 112. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Trebuie să abțineri, dar trebuie să verificăm. Verificăm electronic. A votat toată lumea? Amendamentul a fost respins. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 113. Cine este pentru? Împotrivă. Trebuie să verificăm, vă rog. S-a deschis votul. Operațiune de vot chiuso. S-a închis votul. A fost adoptat. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 116. Cine este pentru? 116. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 117. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 119. 118. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 119. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 120. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 124. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Numărul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri, dar trebuie să verificăm. S-a deschis votul.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 126. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 127. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 128. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 129. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 130. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 131. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 132. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 17 și 18 împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 133. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 135. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Respins, spune președintele. 134 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge, de asemenea. 136. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul numărul 9. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 140. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 141. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 142. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 143. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Douăzeci și unu. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. 145. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 22. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 23. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 146. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 147. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 148. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 149. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, vă rog. 150. Chiuse l'operazione di voto. 18 contro 31. C'è. S-a închis votul. 18 voturi pentru 31 împotrivă, deci a fost respins. 151. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul numărul 10. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentele 154 și 155 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 156. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 157. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 11. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 164. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Se respinge. 165. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Amendamentul 166. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 167. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Respins. 168 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 169. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul numărul 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 174 a fost retras. Amendamentul 174 a fost retras. Amendamentul numărul 27. Acum, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul numărul 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 176. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Amendamentul 179. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 178. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 180. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 20 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 181. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 182. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 29 și 30 împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 183. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 184. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul numărul 15. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 190. 190. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 192. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 191. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Respins, respins, spune președintele. Verificăm. Amendamentul... Nu, până la urmă a fost adoptat, spune președintele. Împreună 193 și 194 le votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se resping. 195. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 190. este caduc. Următorul, pentru că am adoptat 195. Compromisul numărul 16. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul numărul 32. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul numărul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 201. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 202. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 203. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul, compromisul numărul 18. Cine este? Pentru prima parte. Deci pentru prima parte. Împotrivă. Abțineri se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă amendamentul 34 cu 206. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 207. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se resping. 208. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 209. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 210. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 211. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 212. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 213. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 214. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 215. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 217. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 217. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 218. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 219. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 120. 220. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 35 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 221 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 222 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 223 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 10. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 220 și 227. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Și acum 228. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 229 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 230 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Împreună. 231 și 232 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Compromisul 20. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 235. Pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 237 a fost retras. 236. Pentru. Vă rog, ridicați mâine. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. 236. Verificăm electronic. Che Concluse le operațiuni de vot. S-a încheiat votul. Se respinge. 238. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 239. 239. Da, 239. 239. Pentru. împotriva Abțineri. Se adoptă. 240. Pentru. împotriva abțineri, se respinge. 241 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 242 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 243 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 244 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 245 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 246 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 37 pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 247 cade. Atunci 248 pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 249 pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. 250 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Dou amendamentul 38 cade. Și trecem la 252. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 39. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 253. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 41. Pentru. Amendamentul 41. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 258. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 259. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 260 ca e caduc și trecem la 261 pentru împotrivă abțineri se adoptă 43 pentru împotrivă abțineri se adoptă trecem la 44 44 pentru Împotrivă. Abțineri să adoptăm. 263. Pentru. Împotrivă. Abțineri. să respinge. 264 cu un amendament oral din partea doamnei raportor. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. să adoptăm.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 279 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 47 cade și trecem la 281 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Buget 13 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și ajungem acum la considerente. Amendamentul 51 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Buget 4 pentru. E caduc. Buget 4 e caduc. Amendamentul 50 e caduc. Și ajungem la 52, compatibil. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 53. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. Vom verifica în mod electronic amendamentul 53. Vă rog. S-a deschis votul. Chiuse le operazioni. S-a închis votul. Se adoptă. Ajungem la 56. Pentru. Împotrivă. Abține, se adoptă. 57. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 59. Pentru. Împotrivă. Țineri se respinge. 60. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 2 al raportorului. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Buget 5. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 61. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 62. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 63. Pentru. Împo pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 65. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 64. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. 66. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 68 cu amendament oral. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Și acum votăm 69 pentru. Pentru. Ridicați mâinile, vă rog. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și ajungem la 70 pentru. 70 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 71-72 împreună. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Numărul 4. Amendamentul 4. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 73. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 74. Pentru.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 Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 76. Pentru. Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 48. Pentru. Împotriva. Abțineri se adoptă. Buget 1. Pentru. Împotrivă. Abține, se respinge. Buget 2. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Buget 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Și acum votul final electronic.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 51 de voturi exprimate, din care 37 pentru, 5 împotrivă și 9 abțineri. Felicitări raportorului. Uh, uh, uh, Uh, uh, uh, uh, uh, la, la L'onorevole Wickstrom ha chiesto di intervenire. Doamna Wickstrom dorea să intervină. Vă rog. Colega Wickstrom e la, la colega Mateo. Prego. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Dragi colegi, Aș dori să vă amintesc faptul că în septembrie am avut un vot în ceea ce privește substanța politică a regulamentului de la Dublin și de atunci încoace am lucrat din greu pentru a obține un acord în cadrul comitologiei și credeți-mă că a fost mai ușor să obținem un acord atunci decât acum. Și astfel, pe 14 noiembrie am reușit să ajungem totuși la un acord în cadrul uh, comitologiei acest acord a fost confirmat de cele trei instituții. Deci ceea ce votăm astăzi este textul asupra care am ajuns la un acord. Chiar și comitologia a aprobat acest text în Coreper astăzi, acum câteva ore. A fost adoptat în Coreper de către statele membre. După acest vot, va exista o scrisoare din partea președintelui Libe către Consiliu care va spune în felul următor că dacă Consiliul adoptă textul așa cum este el în versiunea de astăzi, o să avem o recomandare din partea Parlamentului European care va fi adoptată fără amendamente în al doua lectură. Cu toate acestea, am aflat că există o tendință în cadrul Consiliului pentru a îngheța Dublin și condițiile de primire și directiva referitoare la condițiile de primire până când se ajunge la un acord la toate celelalte patru instrumente pentru sistemul de azil în același timp, simultan. Și acest lucru, domnule președinte, dragi colegi, nu a fost comunicat Parlamentului mai devreme, la timp, și încă nu a fost comunicat nici măcar într-un mod oficial. Și având în vedere că eu personal nu vreau să mă bizui pe zvonuri și nici nu cred că colegii din acest Parlament vor fi uh, doritori să fie astfel manipulați, e bine, lansez un apel către Consiliu, dacă Consiliul este reprezentat în sală, în modul cel mai ferm ca Consiliul să adopte acest regulament Dublin cât mai repede cu putință, în așa fel încât să putem transmite această scrisoare și să nu mai avem întârzieri. Dacă se întâmplă altfel, atunci acest lucru va încălca acordul uh, de tip gentleman acord pe care l-am încheiat. Acest lucru a fost negociat de ani de zile. Am fost raportor pentru ultimii 2 ani și jumătate, 3 ani. Așa că ceea ce avem în momentul de față e un regulament care prevede acele garanții de care aveam nevoie pentru uh, solicitanții de azil. Și se referă de asemenea și la răspunderea care revine și care este împărtășită, împărțită între statele membre. Este foarte important ca acest regulament să poată să intre în vigoare fără niciun fel de întârziere și de aceea vă rog foarte mult să ne sprijiniți. Vreau să vă amintesc că uh, această, termenul fixat, și anume 2012, nu va fi posibil să fie respectat dacă nu avem, dacă nu obținem acest vot. E vorba de o muncă de ani de zile și e vorba de persoanele cele mai vulnerabile care ajung pe teritoriul european. Iată, deocamdată cam atât am avut de spus, așa că vă rog acum să trecem la vot. Bine, Veronique Matei, adesso, prego. Je, nous constatons que tout le monde est pressé pour... Mulțumesc, domnule președinte. Văd că sunt, toată lumea se grăbește să votăm și PPO-ul este foarte grăbit să voteze, de aceea am cerut ca Eurodac să facă parte din pachetul azil, în așa fel încât să putem vota rapid, iar motivul pentru care ne-am dorit astăzi să ne abținem pe marginea acestui raport este pentru că celelalte grupuri politice nu au vrut să ne urmeze și nu au, au vrut să avansăm votul Eurodac până pe, 13, pe 17 decembrie. Noi suntem de părere că Eurodac face parte din pachetul de azil, e vorba de o alegere politică, de o alegere pe care noi o considerăm a fi legitimă și sperăm că trilogurile, ă, discuțiile trilaterale vor avansa. Am uh, sugerat data de 17 decembrie, ni s-a refuzat acest lucru, așa că astăzi am ales să ne abținem pe marginea votului care va urma acum. Bene, ricordo a ciascuno di voi che voteremo il voto di orientamento. Aș dori să amintesc fiecăruia dintre dumneavoastră că vom avea un vot orientativ în ceea ce privește mecanismul de determinare a statului membru competent în momentul în care se examinează o solicitare prezentată într-unul din statele membre de către un cetățean venind dintr-o țară terță sau prezentată, o solicitare prezentată de către o persoană apatridă. Trecem la vot. Cine este pentru? Electronico. Vot electronic. Vot electronic, spune domnul președinte. Și asta e dichiarazioni de vot? De vot electronic. S-a deschis votul. Bene, le operazioni di voto possono concludere. Consent- Putem încheia votul. Nu a votat la vicepreședinte Kinga Gal. Doamna vicepreședinte Kinga Gal n-a votat. Vă rog, secretariatul, să notați faptul că dorește să-și exprime votul. Deci, 18 voturi pentru, 5 împotrivă și 25 de abțineri. Bun. Iată că astfel încheiem voturile și putem continua cu ordinea de zi care prevede punctul următor. Scuză-mi. Bene, io direi che possiamo iniziare. Chi non è interessato... Cine nu este interesat poate să plece din sală, spune domnul președinte, ca să putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Foarte bine, acum vom vorbi despre dreptul la un avocat în cadrul unui proces penal Bine. Stau dicendo Tocmai spuneam că acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, examinarea raportului cu privire la dreptul la un avocat în cadrul unui proces penal și dreptul la informare în momentul arestării. Doamna Oana Antonescu este raportoarea noastră. Protecția drepturilor persoanei uh, acuzate în timpul uh, procesului penal, precum și protecția drepturilor fundamentale. Președintele se întrerupe și roagă pe toată lumea să părăsească sala. Deci, cum spuneam, și protecția drepturilor fundamentale în general întotdeauna a fost un principiu de bază al Parlamentului European și al Comisiei noastre în deosebi Așa cum s-a văzut în timpul negocierilor care au avut un deznodământ fericit, în ce privește directiva cu privire la dreptul la interpretare și la traducere în timpul procesului penal și în ce privește dreptul la informare în cadrul procesului penal, Comisia Libe a demonstrat că s-a implicat um, la maxim și a făcut tot ce a fost în putință, astfel încât aceste instrumente juridice să fie adoptate uh, și să se folosească potențialul lor maxim. Și acum au loc negocierile cu Consiliul practic au început imediat după vară și până acum au avut loc trei trialoguri. Următorul este prevăzut pentru 29 noiembrie. Ca atare, acum aș vrea să dau cuvântul doamnei Antonescu, pentru ca dumnea ei să ne spună în ce stadiu se află negocierile și care sunt progresele care au fost efectuate până în prezent? Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, aș începe prin uh, a reaminti colegilor că propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului are ca obiect stabilirea unor standarde comune minime privind drepturile persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale în uh, întreaga Uniune Europeană, de a fi asistate de un avocat și de a comunica după o arestare cu o, o teră persoană, precum o rudă, un angajator sau o autoritate consulară. Propunerea constituie pasul următor din seria de măsuri prevăzute de eh, rezoluția Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind o foaie de parcurs pentru consolidarea drepturilor procedurale ale persoanelor suspectate sau acuzate în cadrul procedurilor penale, anexată la programul Stockholm, aprobat de Consiliu în 10-11 decembrie 2010. Uh, așa cum ați spus, Consiliul a, uh, a ajuns la o abordare generală cu privire la această propunere în 8 iunie 2012, exact la un an de la uh, înaintarea de către Comisia a propunerii și perioada relativ lungă de deliberări poate fi explicată prin caracterul deosebit de sensibil al subiectului dosarului, având în vedere că directiva vizează armonizarea legislației statelor membre într-un domeniu în care există diferențe semnificative între sistemele naionale i în care statele membre nu au uh, o viziune unitară cu privire la interpretarea jurisprudenei curii Europene a Drepturilor Omului. Uh, votul orientativ din cadrul Comisiei Libe a avut loc în luna, în luna iulie a acestui an. Uh, negocierile cu Consiliul, așa cum ați amintit, au, avut, au început în luna septembrie și până acum au fost organizate trei trialoguri, o serie de întâlniri de asemenea cu raportorii din umbră și o serie de întâlniri tehnice. Uh, și în cadrul acestor uh, uh, prime trei trialoguri au fost dezbătute primele șapte articole din cadrul propunerii de directivă. Am purtat, prin urmare, discuții cu privire la obiectivul directivei, la domeniul de aplicare, la dreptul de a fi asistat de un avocat în procedurile penale, la conținutul dreptului, la dreptul de a comunica după arestare, dreptul de a comunica cu autoritățile consulare sau diplomatice și anumite aspecte ce țin de confidențialitate am avut discuții preliminare cu privire la derogări, însă acestea vor fi reluate uh, pe parcursul următoarelor întâlniri, ca și uh, aspecte rămase netranșate uh, din, din, cu referire la primele articole. Negocierile vor continua sub președinția irlandeză, urmând să rezumăm dezbaterile avute până acum cu privire la primele articole, și de asemenea să dezbatem și articolele care nu au fost deschise, și anume renunțarea, articolul referitor la alte persoane decât persoanele suspectate și acuzate, articolul care se referă la dreptul de a fi asistat la un avocat în procedurile în temeiul mandatului european de arestare, articolul referitor la asistența juridică, cel la căile de atac, articolul referitor la cauza de menținere a nivelului de protecție și cel referitor la transpunere. Uh, aș dori să mulțumesc președinției cipriote pentru uh, eforturile uh, substanțiale depuse munca la acest dosar pe parcursul acestor trei luni de negocieri. Au fost organizate pe parcursul acestor perioade multe întâlniri tehnice, întâlniri pardon, de lucru cu statele membre, ceea ce a dus în mod clar și vizibil la un progres față de textul abordării generale. Uh, text care de altfel într-o mare măsură uh, e total uh, diferit decât textul propus și votat de către Parlament. Aceste eforturi au fost pe deplin susținute și de către Comisie, care de asemenea doresc să-i mulțumesc foarte mult pentru implicare și pentru sprijin, într-adevăr ne-au ajutat foarte mult. Bineînțeles că doresc să le mulțumesc colegilor pentru excelenta cooperare și pentru implicare și pentru eforturile pe care le-au depus, pentru că într-adevăr am avut Uh, am avut multe întâlniri și multe discuții și sunt sigură că vom putea colabora la fel de bine și, uh, și de acum încolo. Uh, am reușit pe parcursul acestei trei luni să facem progrese, însă e nevoie de, de discuții în continuare pentru a ajunge la un compromis. Personal, îl consider un dosar extrem de important și vreau să asigur colegii că voi voi continua să depun toate eforturile astfel încât să progresăm i să ne asigurăm că acest instrument uh, cheie referitor la drepturile procedurale uh, va putea fi adoptat foarte curând. Dosarul este unul sensibil, volumul de informații uh, este destul de mare, ritmul de lucru este destul de intens, însă sper că împreună cu colegii vom, vom reuși să obținem un rezultat cât mai bun. Mulțumesc! Mulțumim frumos, Oana. După această prezentare foarte detaliată, aș vrea să dau cuvântul comisiei. Domnul Olivertel sau doamna Lotte Knudsen ar trebui să fie prezenți în sală. Deci comisia are acum cuvântul. Uh, thank you very much indeed. Mulțumesc foarte mult! Nu pot decât să subliniez faptul că e foarte important pentru Comisie să ajungă la un compromis pe această directivă atât ambițioasă cât și echilibrată în ceea ce privește dreptul la un avocat. Progresul a fost într-adevăr făcut pe timpul uh, discuțiilor tripartite până acum și ținem să-i mulțumim doamne Antonescu și echipei sale pentru eforturile considerabile pe care le-au făcut pentru acest dosar. Într-adevăr, am construit o relație de muncă foarte bună cu toate părțile implicate. Sporăm, sperăm că ne putem bucura de acest moment, de discuțiile pe acest dosar foarte important și sperăm că pe viitor cu cu un angajament puternic din partea tuturor părților, vom ajunge la un acord pe un text de o mare calitate și cu standarde mari în ceea ce privește protecția în viitorul apropiat, în prima jumătate a președinției irlandeze. Parlamentul European poate să continue să se bazeze pe angajamentul puternic al Comisiei. Vom continua să lucrăm îndeaproape cu doamna raportor, dar și cu raportorii din umbră, astfel încât să ajungem la acest acord. Vă mulțumesc foarte mult! nu știu dacă președinția cipriotă este reprezentată, mi se pare că nu este nimeni în sală. Deci putem să dăm cuvântul colegilor care doresc să intervină. Mai întâi domnul Kirkup. Uh, thank you very much, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să o felicit pe doamna Antonescu pentru munca foarte bună pe care a făcut-o lucrez, vorbesc nu doar din calitate de europarlamentar, ci și ca avocat. Am discutat aceste probleme cu experții în Londra acum câteva zile. Vreau să subliniez cât de important e acest aspect. Există mișcări foarte mari în populațiile noastre. Cetățenii circulă între granițele europene. Trebuie să spun că și statisticile sunt importante. De ce e important să existe un avocat care să-i ajute pe oameni? Dar lucrurile nu se întâmplă tot, aș, tot timpul așa. De exemplu, există 30 de milioane de britanici care circulă spre Spania în fiecare an și peste 2000 dintre aceștia vor fi arestați, fiind suspectați că ar fi comis o infracțiune. Nu suntem foarte mândri de acest fapt, însă este un fapt foarte important pentru că există sisteme juridice foarte diferite. Există variații, diferențe. Oamenii ar trebui să fie reprezentați cât de repede posibil de o persoană profesionistă care cunoaște sistemul și le cunoaște situația pentru că nu totdeauna toți acești mii sunt vinovați de deci ce au fost acuzați. Și aș dori să spun foarte repede că acest domeniu este unul problematic, pentru că nu avem un sistem penal comun. Există toate aceste reguli diferite și de aceea este foarte important ca cetățenii să poată fi reprezentați de un avocat. E foarte important să fie respectată și confidențialitatea. Nu vorbim doar de drepturile omului ca atare. E foarte important să existe comunicare între cineva care este suspect și avocatul acestuia, iar această discuție între cele două persoane trebuie să aibă o natură confidențială. Am cerut să existe un mai bun acces la telefoane în cazul în care avocații nu pot fi prezenți fizic, fizic și e ceva mai bine decât nimic. Apoi, niciun fel de ajutor juridic. Câțiva colegi au vorbit despre acest fapt. Acesta a ajuns ca un considerent separat. Această directivă va costa între 32-34 de milioane de lire sterline, echivalentul în euro, pentru a fi implementată pe an. Nu e o sumă foarte mare, știu că cu toții vorbim despre buget acum, dar nu vorbim de o sumă extraordinar de mare, mai ales dacă ne gândim la ajutorul pe care îl poate oferi. Și în final aș dori să spun că e foarte important să ne dăm seama de faptul că cu toții ne facem pe bună dreptate griji în următorul sens. Cetățenii noștri nu trebuie să rămână izolați în situații în care nu li se respectă drepturile. A fi reprezentat e un drept fundamental și a te bucura de asistența de care ai nevoie. În linii mari, sprijinim acest raport și credem că munca făcută de raportor a fost una foarte bună. Reacția comisiei și comportamentul comisiei a fost și a bună. Mulțumesc, domnule președinte. Grazie Mulțumim, domnule Kirkop. Acum domnul Albrecht are cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori în primul rând să fiu de acord cu cele spuse de domnul Kirchhoff în ceea ce privește munca minunată făcută de doamna raportor. Cred că e într-adevăr un document pe care ne putem baza. Avem un raportor care a muncit din greu să ajungă la un rezultat bun și aș dori să-i mulțumesc și pentru cooperarea foarte bună cu raportorii din umbră. Ne aflăm pe calea cea bună. Îmi place foarte mult felul în care avansăm pe acest dosar. Continuând cele spuse până acum de antevorbitorul meu, aș spune și eu că am putea să economisim foarte mulți bani dacă nu am crea un cadru legal care este foarte complicat, e foarte greu de înțeles. Pentru că vorbim de un drept simplu de înțeles, dreptul de a avea acces la un avocat de a avea acces la un avocat indiferent de circumstanțe, dacă vorbim de o persoană suspectată sau dacă vorbim de o persoană acuzată. Acest drept trebuie să fie unul asigurat. Nu ar fi trebuit să existe atât de multe excepții, atât de multe derogări. Cred că aceasta ar trebui să fie abordarea noastră și ar trebui să nu uh, Încercăm să rezolvăm toate interpretările pe care trebuie să le facă judecătorii pe decizii de la caz la caz. Să nu încercăm să rezolvăm toate aceste probleme în legislație. Nu cred că aceasta este calea cea bună și de aceea cer Consiliului și unor acelora state membre, dintre statele membre, care își doresc să le fie reflectat sistemul juridic în această directivă să fie mai deschiși în ceea ce privește un cadru legislativ nou care este stabilit prin această directivă. La sfârșit trebuie să urmăm un singur scop și anume să implementăm un uh, proces echitabil care există în Convenția Europeană a Drepturilor Omului în articolul 6. E o realitate în legislația europeană și în cea a statelor membre. Cred că nu ne dorim foarte multe de implementat noi Parlamentul European. Și de aceea cred că trebuie ca toate acestea să fie asigurate în această directivă și de aceea le cer statelor membre, mai ales în domeniile de confidențialitate între avocat și suspect, să se asigure că acesta este elementul cheie să nu existe niciun fel de excepții pentru infracțiuni minore care probabil ar putea să ducă la o nesiguranță, și anume ce înseamnă până la urmă o infracțiune minoră. S-ar putea ajunge la situații în care, de exemplu, m-aș putea afla într-un uh, proces penal destul de grav fără să mă bucur de un avocat. Avocatul nu trebuie să fie prezent doar telefonic sau pe hârtie, trebuie să poată să comunice cu suspectul și să joace rolul pe timpul procedurilor penale, să nu stea undeva într-o cameră din spate și pur și simplu să urmărească evenimentele, trebuie să poată să acționeze în numele clientului său și acest lucru trebuie asigurat prin această legislație. Iar apoi, derogările, când uh, există decizii de la caz la caz, când accesul la un avocat nu poate fi garantat, toate acestea trebuie să fie pe cât posibil limitate, la un moment bine delimitat. Acestea sunt puncte pe care noi, Parlamentul, trebuie să insistăm în relația noastră cu Consiliul și avem argumente în acest sens. Vorbim de niște standarde minime. E într-adevăr un standard minim. Acest statele membre pot să meargă mai departe, dar acesta e standardul minim pe care noi ne dorim să îl implementăm. Și ar trebui și să insistăm pe faptul că legislația europeană trebuie să fie în conformitate cu cea în ceea ce privește drepturile omului. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Vos are cuvânt. Vielen Dank! Mulțumesc! Accesul la un avocat e într-adevăr un element foarte important. Acest lucru l-au spus și antevorbitorii mei, fie că vorbim de o persoană suspectată sau acuzată, trebuie ca aceste persoane să-i fie garantat un proces corect. Și pentru noi acest aspect este foarte important și acest avocat trebuie să fie implicat cât de timpuriu în întreaga procedură penală și de aceea s-a făcut uh, și o propunere, doamna raportor, raportor uh, Cred că modul de acțiune a fost unul foarte ambițios și acest lucru mă bucură foarte mult. Raportoarea noastră a muncit uh, din greu și s-a ocupat de toate detaliile și problemele și a încercat să le abordeze pe toate pe timpul negocierilor. Eu aș avea o întrebare poate la aceste puncte în ceea ce privește confidențialitatea există cumva deja o tendință pe timpul negocierilor care, se, care reiese deja sau încă nu s-a ajuns atât de departe? Mulțumesc! Mulțumesc! Veronic Mathieu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Întâi de toate vreau să o felicit pe doamna raportor, care a muncit din greu și cu multă conștiinciozitate profesională și eficiență ca să ajungă la rezultatul pe care ne-l prezintă astăzi și merită toate mulțumirile noastre. Aș dori ca dumnea ei să ne aducă câteva precizări în ce privește derogările despre care a vorbit mai devreme. Oricum, eu deja uh, îi spusesem că avea ceva teme și spusesem acest lucru și reprezentanților comisiei pentru că uh, eram neliniștită în cazul în care s-ar acorda derogări pentru persoanele care sunt suspectate de acte teroriste. Da, atunci când este vorba despre infracțiuni uh, uh de, cu gravitate scăzută, da, sunt de acord cu opinia dumneai, dar pentru cazuri foarte grave, ca de exemplu acte teroriste uh, dovedite, ar ar trebui să existe derogări pentru a permite uh, o anchetă cât mai rapidă cu putință și pentru a nu aduce atingere uh, eficacității muncii poliției atunci când, cum spuneam, s-au comis acte teroriste și au existat multe victime. Deci de aceea aș vrea să știu în ce stadiu s-a ajuns cu discuțiile asupra acestui punct precis. Și apoi, poate comisia sau doamna raportor poate să ne dea mai multe date despre calendar. Cam când acest raport uh, va fi, uh, uh, când se vor finaliza discuțiile asupra acestui raport. S-a vorbit foarte mult și despre sprijinul acordat persoanelor suspectate de a fi comis o infracțiune, pentru că s-ar putea să existe în simultan accesul la un avocat și dreptul la sprijin și asistență judiciară. Vreau să știu și aici unde s-a ajuns cu discuțiile. Mulțumesc, doamna Romero Lopez, are acum cuvântul. Președinte, eu quiero... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să subliniez în această propunere de directivă faptul că dreptul și acces, de acces la un avocat e vorba doar de acele cazuri în care o persoană este suspectată sau acuzată și are și posibilitatea de a finanța aceste costuri, pentru că aici nu e vorba de asistență juridică gratuită. Uh, Comisia a subliniat acest uh, element din propunere și adevărul este că în timp ce, dacă Comisia nu avansează uh, în ceea ce vrește propunerea referitoare la o asistență juridică gratuită, atunci acest drept va fi în fond foarte limitat Uh, de aceea doresc să mă adresez comisiei care este prezentă și aș dori să lansez un apel ca să avansăm în această propunere în ceea ce privește asistența juridică gratuită, în așa fel încât acest drept să fie un drept real pentru fiecare persoană care este acuzată sau care este doar suspectată. Diferențele sunt enorme, discrepanțele sunt mari între diferitele state membre și asistența juridică gratuită e destul de limitată, de aceea cred eu că este o propunere de directivă deosebit de importantă, tot atât de importantă ca și cea pe care o discutăm acum acum. De aceea ar trebui să o avem pe masa de discuții. În al doilea rând, în ceea ce privește foaia de durs, în ceea ce privește garanțiile uh, procedurale, anumite drepturi trebuie să fie garantate. Dreptul de acces la un avocat, dreptul de comunicare în momentul în care începe de, uh, perioada de detenție, care în principiu, de fapt, sunt niște drepturi care sunt separate unul de celălalt. Aș vrea să subliniez eforturile enorme pe care le-a făcut doamna raportor. Țin să o felicit, pentru că am reușit uh, să uh, înlăturăm elementele care puneau mai puține probleme și am reușit să avansăm în anumite teme. Spre exemplu, care este originea dreptului? Aici, datorită muncii depuse de doamna raportor, am reușit să avansăm. Însă mai rămân în continuare teme dificile, aspecte dificile și uh, Spre exemplu, în ceea ce privește asistența jurisdicțională, noi avem, spre exemplu, în țara noastră o experiență enormă în ceea ce privește lupta împotriva terorismului și știm care sunt dificultățile acestei lupte împotriva terorismului și dificultăți de care trebuie să ținem seama. În același timp, trebuie să ținem seama de prezența avocatului în momentul în care uh, uh, se stabilesc dovezile, pentru că și avocatul trebuie să aibă o posibilitate oarecare de a putea exercita meseria sa. Iată o chestiune importantă. Dreptul de comunicare, într-adevăr, într-adevăr, uh, aceste perioade prevăzute pentru a putea comunica chiar și dreptul de acces la un avocat, chiar dacă nu e vorba de, acces, de avocatul uh, ales de persoana respectivă, iată că sunt aspecte importante care cred eu că le vom analiza în momentul în care vom ajunge la acele aspecte mai dificile. Acum, când discutăm despre infracțiuni mai mărunte, mai mici, mai sunt în continuare și alte teme care cu siguranță vor fi subliniate în dezbaterile noastre. Uh, vreau să spun că e o temă în care nu trebuie să ne pripim. Ar fi mai bine să avem la final o directivă foarte bună decât să ne grăbim și să avem un rezultat mai puțin bun. De aceea, nu uitați că aici e vorba de o temă puternică și este uh, bine să continuăm munca așa cum a făcut până în prezent doamna raportor. Onorevole Sipel. Doamna Sipel. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să fac niște comentarii pe două puncte. Primul. Întotdeauna mă îngrijorează faptul că când aud în ce fel de domenii dăm milioane și milioane de euro și mai, dar însă atunci când vorbim despre drepturi și mai ales despre drepturile fundamentale ale cetățenilor europeni, dintr-o dată intervine discuția costurilor, vorbim despre criză și de faptul că nu putem acorda acest bani. Și eu cred că acest lucru nu este drept deloc. Și aș vrea să fac și eu a doua observație legată de excepții, de rogări. Vorbim aici despre niște drepturi fundamentale, despre niște oameni care întâi trebuie să se dovedească că au fost vinovați și colegul meu, domnul Kirchhoff, a vorbit deja despre acest fapt, că nu oricine ajunge la judecată este și vinovat. Așa că să începem cu aceste derogări mie nu mi se pare calea cea bună. Și acest lucru nu e valabil doar pentru infracțiuni minore, ci și în cazul terorismului. Știm din multe des din multe discuții din trecut că nu oricine e acuzat de terorism este într-adevăr judecat ca fiind așa. De multe ori, la sfârșitul procedurii, se dovedește că, de fapt, persoana a fost nevinovată. Și mai ales în asemenea cazuri atât de grave, nu se poate ca unei persoane să nu să-i fie refuzate, refuzate dreptul la un avocat. Așa ceva ar fi irresponsabil. Mi pare că e ciclu de... Cred că toate persoanele care au dorit să intervină au putut să o facă și cred că cel mai bine ar fi să dau din nou cuvântul doamnei Antonescu ca să poată să răspundă. Deci mulțumesc colegilor pentru pentru colaborare și pentru intervenția uh, dumnealor. Am văzut astăzi cât este de important pentru, uh, pentru noi acest dosar și cât sunt uh, de, de pertinente și de hotărâte pozițiile colegilor raportat la anumite aspecte din directivă și astfel avem și un, și un indiciu asupra dificultății muncii la, muncii la acest dosar Uh, știm că, uh, referitor la confidențialitate, a spune că pentru Parlament, aș începe uh, prin a spune că pentru Parlament confidențialitatea a fost un, un punct extrem de important, că noi l-am susținut, o, dreptul, am susținut ideea de a avea confidențialitate și în, în poziția parla, finală a Parlamentului, după vot orientativ, o confidențialitate totală între relațiile dintre uh, avocat uh, și client. În momentul uh, de față nu, am, nu s-a tranșat această, acest punct. Există discuții în continuare cu privire la confidențialitate și la derogări de asemenea. Aș face, cu referire la derogări, aș spune că în poziția Consiliului, Consiliul a preferat o abordare așa numită tailor-made, Uh, approach, o abordare a, a derogărilor altfel decât s-a aflat în, în, uh, în, uh, propunerea inițială a Comisiei și în textul pe care l-a votat Parlamentul, considerând că pentru anumite, în anumite conjuncturi derogările ar trebui Uh, adaptate uh, uh, la, la cazul concret. De exemplu, în, cazul dreptului de a avea acces la avocat, derogările sunt mai limitate, în, drept, în cazul confidențialității, derogările sunt mai permisive, vorbesc de textul Consiliului de, de General Approach, deci nu de, de textul Parlamentului nu pot să spun decât că discuțiile uh, uh, vor urma cu privire la derogări, iar uh, rezultatul va fi adus la cunoștință colegilor. Dar, într-adevăr, aș mai face o referire referitor la asistența juridică. Într-adevăr, și, și pentru noi este foarte important ca colegii de la Comisie să precizeze care este, uh, care este uh, stadiul uh, lucrului la, la măsura care, pe care Parlamentul o așteaptă, aceea de asistență juridică, pentru că, într-adevăr, directiva aceasta nu poate fi separată de, de asistența juridică gratuită. Um, aș încheia până, prin a spune că, uh, după cum vedem, uh, munca la dosar este, este în toi. Uh, suntem foarte angajați ca rezultatul să fie unul bun și îndemn colegii în continuare să, să fie la fel de, de, de activ ca și până acum, că, pentru că sunt sigură că putem ajunge la un rezultat foarte bun. Mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Evident că este foarte greu să găsești echilibrul între drepturile persoanei suspectate și drepturile părții civile. Și nu e vorba numai despre actele teroriste, dar și despre uh, infracțiunile legate de activitățile mafiote și știm foarte bine că este un subiect dificil, dar uh, avem încredere în uh, raportarea noastră. Cred că putem să încheiem întâlnirea noastră de astăzi, reamintindu-vă faptul că următoarea reuniune va avea loc pe 10 decembrie la Strasbourg de la ore 19, apoi pe 17 decembrie de la ore 15 la Bruxelles. Bună seara, spre președintele și, uh, și salută și interpret și secretariatul.